rezoluția și recuperarea contrapartidelor uh, terțe și trebuie să fie mai bine reglementate aceste contrapartide și uh, acesta este ultimul element din structura necesară. Cer Comisiei și Consiliului să se asigure că această legislație extrem de importantă se bucură de prioritate în următorul mandat pentru a proteja mai bine investitorii europeni și sistemul financiar. Aș dori să mulțumesc colegilor de la Econ uh, și din trecut și din prezent uh, pentru activitatea lor, uh, al domnului Weizsäcker și uh, pentru colaborarea sa și pentru colaborarea tuturor pe toate dosarele de care m-am ocupat eu. Mulțumesc tuturor! Grazie. Thank you very much, dear colleague. Mulțumesc foarte mult, stimată colegă. Avem un vot unic, cu apel nominal s-a deschis votul, s-a închis votul. și se adoptă. Prima lectură a Parlamentului se încheie. Așadar, raportul Fox, furnizor european de servicii de finanțare participativă pentru întreprinderi. Vot unic cu apel nominal să deschizi votul. S-a închis votul. și se adoptă. Prima lectură a Parlamentului se finalizează așadar. Raportul Nactegal Piețele instrumentelor financiare. Vot unic cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Și se adoptă. Prima lectură a Parlamentului e finalizată. Felicitări raportorului. Raportul Coțolino, Fondul European de Dezvoltare Regională și Fondul de Coeziune. Supun Uh, la vot propunerea de respingere a propunerii comisiei, vot cu apel nominal. S-a închis votul. Propunerea e respinsă. Proiect de act legislativ cu amendamente ale Comisiei Competente în bloc pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamente a Comisiei Competente. Amendamentul 3 cu apel nominal s-a deschis votul. S-a închis votul. Și se adoptă. Amendamentul 4, pe două părți. Prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua, cu apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 18 pe două părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 19 pe trei părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a treia cu apel nominal s-a deschis votul. S-a închis votul. și e respins. 20 cu apel nominal s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 41 pe două părți. Prima parte cu apel nominal s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Partea a doua cu apel nominal s-a deschis votul. S-a închis votul. se adoptă. 43 pe două părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua, cu apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 48 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 54 pe două părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua, cu apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul. și se adoptă. 59 pe două părți. Prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 60 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 66 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 67 pentru, verificăm 66, deschidem votul la 66, s-a închis votul și se adoptă cu o largă majoritate. 67 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 68 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 69 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 70 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 80 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 82 cu apel nominal s-a deschis votul. S-a închis votul. și e respins. 91 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 92 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 93 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 98 ca pe s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 101 pe două părți, prima parte cu apel nominal. Pentru prima parte s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Partea a doua. S-a deschis votul. S-a închis votul. Și e respins. 102 cu apel nominal. S-a deschis votul. La votazione chiusa. S-a închis votul. Se adoptă 106 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă 110 pentru, împotriva abțineri se adoptă 113 pentru, împotriva abțineri se adoptă 122 pentru, împotriva abțineri se adoptă 225 pentru, împotriva abțineri respins 226 cu apel nominal s-a deschis votul. S-a închis votul. Respins 227 pentru, împotriva abțineri respins 33 pe două părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, partea a doua pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 228 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 212 cu apel nominal s-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. 34 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 229 pentru, împotrivă, abține, respins. 230 pentru, împotrivă, abține, respins. 52 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 231 cu apel e caduc 232 pentru, împotrivă, abțineri, respins 58 în două părți, prima parte pentru, împotrivă abțineri se adoptă, partea a doua pentru, împotrivă abțineri se adoptă. 233 e caduc, 234 cu apel nominal s-a deschis votul. S-a închis votul. Vă mulțumesc. Amendamentul e respins. 202 pentru, împotrivă, abține, respins. 235 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 196 203 cu apel nominal s-a deschis votul. S-a închis votul. și a respins 71, 72, 73 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 236 pentru, împotrivă, abțineri, respins 197 și 204 cu apel nominal s-a deschis votul. S-a închis votul. respin 74, 75, 76 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă 237 pentru, împotriva, abțineri, respins 198 și 205 cu apel nominal s-a deschis votul. S-a închis votul. Respins 77, 78, 79 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă 238 cu apel nominal s-a deschis votul. S-a închis votul. Respinse 83 191 pentru împotrivă, abțineri se adoptă 84 192 pentru împotrivă, abțineri se adoptă 193 pentru împotrivă, abțineri se adoptă. Deci 85 86 sunt caduce 239 pentru împotriva, abține, respins. 87-194 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 206 pentru, împotriva, abțineri, respins. 88 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 240 cu apel nominal să deschis votul. S-a închis votul. Respins. 241, tot cu apel nominal s-a deschis votul. S-a închis votul. Și la fel de respins. 207 pentru, împotrivă, abține, respins. 242 de pentru, împotrivă, abține, respins. 243 cu apel nominal s-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. 94, 95, 96, 97 cu apel nominal s-a deschis votul. S-a închis votul. Și se adoptă. 213 e caduc. 244 de pentru împotriva abține respins. 99 pe două părți. Prima parte cu apel nominal s-a deschis votul. S-a închis votul. și se adoptă. Partea a doua, tot cu apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 208 e caduc, 208 nu e caduc, deci cine este pentru, împotrivă, abțineri, respins. 185 verificăm, 208 s-a deschis S-a deschis votul pe 208. S-a închis votul. Și a respins. 185 cu apel nominal s-a deschis votul. S-a închis votul. Și a respins. Trecem la 100. În 5 părți, prima parte, cu apel nominal s-a deschis votul. S-a închis votul. și se adoptă. Partea a doua, tot cu apel nominal s-a deschis votul, s-a închis votul, respins. Partea a treia, s-a deschis votul, s-a închis votul, respins. Partea a patra, s-a deschis votul, s-a închis votul, Respins. Partea a să deschizi votul. Să închizi votul. La fel, respins. 188, 199, 209 sunt uh, decad, la fel ca și 214. Trecem la 103D, 245D. Cu apel nominal s-a deschis votul, s-a închis votul. și se adoptă. 186 cu apel nominal s-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. 246 de cu apel nominal s-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. 105 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 189 cu apel nominal s-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. 108 cu apel nominal s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă 247 pentru, împotriva, abține, respins 248 de, cu apel nominal s-a deschis votul. S-a închis votul. respins 200 pentru, împotrivă, abțineri, respins 5 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 215, 216 sunt caduce, 217 pentru, împotriva, abțineri, respins, 218 pentru, împotriva, abțineri, respins, 211 pentru, împotrivă, abțineri, respins, 195, 201, cu apel nominal s-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. 11 cu apel nominal s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă 190 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm. S-a închis votul. și se adoptă. 13 e caduc. 14 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 219 e caduc. 187 187 cu apel și acesta e caduc. Votăm amendamentul 15 cu apel nominal. S-a deschis votul. Deci votăm amendamentul 15. S-a închis votul și se adoptă. Amendamentul 220 pentru, împotrivă, abține, respins. 221 pentru, împotrivă, abține, respins. 16 pentru, împotrivă, abține, se adoptă. 222 pentru, împotrivă, abține, respins. 223 cu apel nominal s-a deschis votul. S-a închis votul. și respins. 25 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 224 e caduc și votăm acum cu apel nominal propunerea comisiei s-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă. Felicitări raportorului, prima lectură a Parlamentului se finalizează astfel. Raportul DALI, standarde de performanță privind emisiile pentru autoturismele noi și pentru vehiculele utilitare ușoare noi. Votăm acordul provizoriu cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. și se adoptă declarația Comisiei pentru împotrivă abțineri se adoptă. Prima lectură a Parlamentului e finalizată. Felicitări raportoarei. Raportul RIS, reducerea impactului anumitor produse din plastic asupra mediului. Votăm acordul provizoriu cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Prima lectură a Parlamentului e finalizată. Felicitări raportoarei. Raportul Țurcanu, produse fertilizante în Uniunea Europeană. Votăm acordul provizoriu cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Prima lectură a Parlamentului e finalizată. Felicitări raportorului. Raportul la AGEA, protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerile la agenți cancerigeni sau mutageni la locul de muncă. Dorește raportoarea să intervină? Dragi colegi, este un drept al raportoarei, vă rog să-l respectați. Mulțumesc, domnule președinte. Cu votul final pentru această directivă stabilim că Parlamentul European a avut o mare ambiție în protecția lucrătorilor în Uniunea Europeană. Am protejat Uh, consumatori, uh, trei alți 30 uh, de agenți uh, cancerigeni, protejând astfel peste un milion de lucrători. Mulțumirile mele se adresează Maritei Ulscoc și uh, domnului Claude Rolen, dar și tuturor uh, raportorilor din umbră și tuturor membrilor Comisiei, care au dat dovadă de mare ambiție în protejarea cetățenilor. Mulțumesc, stimată colegă. Supun la vot acordul provizoriu. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă cu o amplă majoritate. Felicitări raportoare Prima lectură a Parlamentului e finalizată. Raportul ajută norme comune pentru anumite tipuri de transporturi combinate de mărfuri între statele membre. Există o solicitare din partea raportoarei. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi. Aș dori să mulțumesc în primul rând raportorilor din umbră din diferitele grupuri politice care în cursul uh, lungii elaborări a acestei directive au dat dovadă de spirit de colaborare. Textul adoptat în Comisia pentru Transport este un um, pas în favoarea mobilității și decongestionării străzilor europene și transferul pe alte modalități de transport mai prietenoase cu mediul în fața cetățenilor europeni care astăzi mai mult ca niciodată cer protejarea mediului, angajamentul acestui Parlament pentru mobilitate mai sustenabilă e auspicabil. Sper că și astăzi veți susține textul așa cum a fost adoptat în Comisia competentă. Mulțumesc! Mulțumesc, stimată colegă, supun la vot Blocul amendamentului din Comisia Comunitară pentru împotriva abțineri se adoptă. 89 pentru împotriva abțineri respins. 84 de pentru împotriva abțineri respins. 29 pentru împotriva abțineri se adoptă. 30 uh, pentru împotriva abțineri se adoptă. 85, 86 sunt caduce. 87 cu apel nominal s-a deschis votul. S-a închis votul. respins. 90 de pentru, împotrivă, obține respins. Verificăm 90 de, s-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. 82 pentru, împotrivă, abține, respins. 92 pentru, împotrivă, abține, respins. 91 pentru, împotriva abțineri respins 3 pentru împotriva abțineri se adoptă 88 e caduc la fel și 83 pentru că a fost respins 87 să opun la vot propunerea comisiei cu apel nominal s-a deschis votul s-a închis votul se adoptă prima lectură e finalizată felicitări raportoarei raportul Baie regner comunicarea de către anumite întreprinderi și sucursale de informații privind impozitul pe profit, vot în finalizarea primei lecturi pentru împotriva abțineri se adoptă. Felicitări celor doi coraportori. Raportul Novakov-Crel, dispoziții comune privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European Plus, Fondul de Coeziune și Fondul European Supun la vot uh, prima lectură pentru împotriva abțineri se adoptă. Felicitări coraportorilor. Obiecte prezentate în temeiul articolului 105 alineatul 3 din regulamentul de procedură instrumentul de sprijin pe... Vă supun la vot această rezoluție. E nevoie de majoritate. Vă amintesc pentru împotrivă abțineri se adoptă. Verificăm. S-a deschis votul. Mie mi s-a părut o majoritate amplă, dar dacă solicitați, vă ofer această verificare. S-a închis votul, se adoptă cu amplă majoritate. Obiecție bat articolul 105 alineatul 3, instrumentul de sprijin financiar pentru proiectele externe și vize. Aceeași modalitate de vot ca înainte pentru împotrivă abțineri se adoptă obiecte prezentate în baza articolului 106 din regulamentul de procedură SUE modificată genetic MON 87751. Supun la vot rezoluția în totalitate. S-a deschis votul, s-a închis votul. Se adoptă. Obiecție prezentată în temei articolului 106 din regulamentul de procedură părimul modificat genetic. De asemenea, supun la vot rezoluția în ansamblu. S-a deschis votul. S-a închis votul. și se adoptă. Obiecte prezentată în temeiul articolului 106 din regulament anumite utilizări a ftalatului de dietilhexil. Supun la vot rezoluția în ansamblu. Vot cu apel nominal s-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă obiecție prezentată în temeiul articolului 106 din regulament, tot de ftalatul de dietilhexil este vorba. Propun uh, să votăm rezoluția în ansamblu sau pentru împotriva abțineri se adoptă. Trioxidul de crom, obiecție prezentată în temeiul articolului 106 din regulament. Alineatul 1, textul original, cine este pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. Um, textul original, deschid votul, s-a închis votul și este respins. Alineatul 2, pe două părți, prima parte, cine este pentru, împotrivă, abțineri. Facem o verificare la prima parte, s-a deschis votul, s-a închis votul se adoptă. Partea a doua pentru, împotrivă, abține, respins. Amendamentul 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 2. Verificăm. Amendamentul 1 s-a deschis votul, s-a închis votul. confirm, se adoptă amendamentul 2 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă amendamentul 3 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Verificăm și amendamentul 3 s-a deschis votul, s-a închis votul. Se adoptă. Considerentul J, text original pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă considerentul S pentru împotrivă abțineri se adoptă considerentul V pentru verificăm considerentul S dar cred că este aceeași majoritate s-a deschis votul s-a închis votul într-adevăr se adoptă considerentul V textul original pentru împotrivă abțineri se adoptă considerentul X pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. Considerentul Z pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Considerentul AA pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Considerentul AC pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă și votăm rezoluția în ansamblul său. Cu apel nominal s-a deschis votul, s-a închis votul. și se adoptă. Pe procedură, uh, domnul de curtoazie. Domnul Cavada, din curtoazie aș vrea să spun că cum ați lansat uh, jocurile olimpice uh, pentru rapiditatea votului, doresc să îi felicit pe interpreți care fac față foarte bine. Mulțumesc! Sentidament! Le mulțumesc și eu la rândul meu. Mulțumesc interpreților uh, noștri pentru eforturile din fiecare zi. Finalizăm cu raportul Benifei, situația de după primăvara arabă, calea de urmat pentru regiunea Orientului Mijlociu și Africa. Comisia pentru Afaceri Externe, aliniatul 7, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Aliniatul 47, pe două părți, prima parte, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Aliniatul verificăm, partea a doua, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Alineatul 48, text original pe două părți. Prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Votăm rezoluția în ansamblu său. Cu apel nominal s-a deschis votul. S-a închis votul. Aprovat. Complimenti alle Felicitări raportorului și mulțumesc ca tuturor, dragi colegi. Yes, <laughs> I think so. <laughs> Riprendiamo l'ordine dei lavori, colleghi. Mulțumesc, dragi colegi, pe ordinea de zi avem raportul Faion în ceea ce privește lista țărilor terți a căror cetățeni trebuie să dețină viză pentru trecerea frontierelor externe și lista țărilor terțe a căror resortisanți sunt exonerați de această obligație Kosovo. Înainte să dau cuvântul colegei noastre Tania Faion, v-aș ruga să părăsiți uh, sala dacă nu mai urmăriți dezbaterea, însă fără a face prea mult zgomot din respect pentru raportoarea noastră. Vă rog, vă mulțumesc! Al- Do la parola alla relatrice. dau cuvântul raportoarei. Vă rog. Thank you, Chair, dear colleagues. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Mă rog, speram să fie liniște în sală, pentru că vorbim despre un subiect foarte important și un subiect delicat. Dragi colegi, domnul președinte, vă rog să faceți, să ieșiți din sală, să ne lăsați să începem dezbaterea din respect față de colega Fayon. Mulțumesc! Mulțumesc încă o dată, dragi colegi, discutăm acum încă o dată în Parlamentul European despre liberalizarea vizelor pentru Kosovo. Acesta este un subiect delicat uh, și complicat pentru că Kosovo este, sing- este ultima țară din Balcanii Occidentali care nu a renunțat la vize, nu s-a renunțat la vize pentru călătoriile europene, în Europa, în Uniunea Europeană. Chiar dacă toate condițiile au fost întrunite de către Kosovo, iar Parlamentul European a dat chiar undă verde pentru liberalizarea vizelor de ceva timp, Comisia Europeană a recunoscut faptul că Kosovo a întrunit toate criteriile necesare și vreau să reamintesc că a avut mai multe condiții decât alte țări din Balcanii Occidentali. Ultimele două chestiuni restante au fost soluționate de Kosovo acum câteva luni. Pe de o parte era vorba de ratificarea uh, acordului de demarcație, de demarcare a frontierei cu, Monten- cu Muntenegru, un subiect delicat din punct de vedere politic, dar s-a rezolvat inclusiv combaterea corupției în rândul elitelor politice. Iată de ce vă recomand ca mâine să confirmăm liberalizarea vizei, vizelor pentru această țară. Sincer să fiu, toate celelalte țări din Balcanii Occidentali beneficiază de sistemul de liberalizare a vizelor. Iar acesta este un mesaj foarte important pentru cetățenii țărilor uh, care doresc să adere la Uniunea Europeană. Este important nu numai din, pentru, pentru din punct de vedere economic și politic, ci și pentru cetățeni, fiindcă această țară, Kosovo, este cea mai izolată din Balcanii Occidentali și vorbim acum despre liberalizarea vizelor. Nu vreau să vorbim despre alte subiecte cu care se confruntă Kosovo la ora actuală, fiindcă acum trebuie să ne concentrăm asupra realizărilor pe care le-a făcut Kosovo. Și acum, Vreau să arăt cu degetul, în mod critic, către guvernele europene care nu și-au respectat făgăduiala, care spunea că odată ce se întrunesc cu criteriile, vor beneficia de liberalizarea vizelor. Și vreau să întreb Consiliul, dar mă rog, nu e prezent, prezent nimeni aici, de ce nu s-a pus pe ordinea de zi acest subiect și când au de gând să pună acest subiect pe ordinea de zi, fiindcă ne pierdem credibilitatea. Această țară, și sincer să fiu și politicieni, oameni de afaceri, Uh, și, uh, mă rog, criminalii, potențial, potențialii criminali, nu așteaptă vizele. Dar uh, vorbim aici despre vize pentru cei care au nevoie, bineînțeles, cu anumite limite, fiindcă și călătoriile sunt oarecum limitate și cetățenii kosovari își dau seama de acest lucru. Campania este în derulare și trebuie să ne ținem promisiunea. Vreau să vă reamintesc că au fost alte cazuri unde am uh, oferit liberalizarea vizelor Ucraine sau altor țări. S-a făcut peste noapte, decizia politică a fost foarte ușoară. Iar acum se blochează la nivel politic o mică țară din Balcanii Occidentali, fără niciun motiv întemeiat. Deci, uh, vă rog, vă rog pe toți, uh, fiindcă suntem la final de mandat, haideți ca mâine să reconfirmăm mandatul pe care mi l-ați dat deja, așa nume, de a sprijini liberalizarea vizelor pentru Kosovo. Și încă o dată, Vreau să vă spun că s-au întruit toate condițiile. Comisia Europeană a recunoscut acest lucru, dar guvernele europene sunt cele care nu uh, fac nimic. Și de prea multe ori guvernele europene blochează uh, pol- politicile noastre europene credibile, iar politica viselor este uh, un element care e foarte important pentru europeni și este un element concret, tangibil. Înțeleg și frustrarea kosovarilor uh, când, fiindcă simt că, fiindcă noi le-am cerut ceva, ei au făcut ce le-am spus, iar acum noi eh, nu facem nimic, nu ne ținem de cuvânt. Dar nu Parlamentul European, noi ne-am achitat de sarcina noastră, iar acum trebuie să facă același lucru și guvernele europene. Iar mesajul meu pentru noastră este ca mâine, când vom vota mandatul, să-l reconfirmăm și să, când se va concluziona prima lectură, să vă oferiți sprijinul, fiindcă poporul kosovar ne privește, e cu ochii întorși către noi și așa are uh, foarte multe speranțe de la noi. Mulțumesc foarte mult uh, și îmi cer scuze pentru gălăgia din sală. Al comisario Avramopoulos. Are cuvântul domnul comisar Avramopoulos. Vă rog. Domnule președinte, <clears throat> dear colleagues, Uh, Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi, salut această dezbatere privind liberalizarea vizelor pentru poporul kosovar. Aș dori încă o dată să îmi exprim mulțumirile către doamna raportor Fayon pentru munca continuă, pentru implicarea personală și pentru eforturile sale continue de a sprijini această propunere. De când s-a lansat uh, dialogul privind liberalizarea vizelor, în 2012, Comisia a cooperat strâns cu Kosovo pentru a sprijini autoritățile în uh, respectarea criteriilor necesare um, de pe, din foaia de parcurs privind liberalizarea uh, vizelor. În 4 mai 2016 am constatat că Kosovo luase pași importanți către liberalizarea vizelor. Tocmai de aceea am uh, propus eliminarea obligativității vizelor pentru Kosovo, um, pornind de la premisa că în data uh, adoptării propunerii în Parlament și în Consiliu, Kosovo ar fi uh, ratificat um, acordul de demarcare a frontierelor cu Muntenegru și și-ar fi um, consolidat uh, lupta împotriva criminalității uh, organizate. Doi ani mai târziu, în 11 iulie 2018, după ce a constatat eforturile făcute, uh, de către Kosovo, Comisia a confirmat că um, Kosovo a respectat toate criteriile din foaia de parcurs uh, Uh, inclusiv uh, cele două uh, cerințe care rămăseseră nerezolvate. Drept urmare, am făcut apel la Consiliu și la Parlament să dea curs propunerii noastre. Aș dori să mulțumesc acestui for pentru sprijinul rapid pe care l-a acordat propunerii noastre. Dați-mi voie să vă amintesc că Încheierea acordului de demarcare a frontierelor cu Muntenegrul este un mare pas înainte și nu a fost ușor. Chiar dacă este un subiect uh, delicat din punct de vedere uh, politic, s-a reușit. O serie de state membre au uh, avertizat față de un risc uh, eventual al migrației din partea populației kosovare și referitor la nevoia de a învăța din greșelile trecutului. Sunt um, conștient de riscurile existente um, și la fel și Kosovo. Kosovo uh, discută cu diferite state membre direct pentru a atenua acest risc. Am încurajat și vom continua să o facem. Uh, deci am încurajat autoritățile kosovare să uh, Uh, aplice toate criteriile și reperele, apoi să-și consolideze, criteri, uh, să consolideze statul de drept, apoi să continue munca privind migrația și securitatea și, uh, de asemenea, nevoia de a comunica cu cetățenii referitor la drepturile și obligațiile lor sub un regim liberalizat. Aș dori să vă amintesc că Kosovo este singurul stat din uh, Balcanii de Vest care nu beneficiază de un acord de facilitare a vizelor, iar cetățenii săi sunt singurii din regiune care au nevoie de o viză pentru a călători în Uniunea Europeană. Am spus de mai multe ori că regimul vizelor vine cu drepturi și obligații, iar autoritățile kosovare cunosc uh, foarte bine, știu foarte bine acest lucru și au făcut partea lor de treabă și, consider, și am încredere că vor continua să o facă. Mă bazez pe membrii uh, acestui for să încurajeze Consiliul să ni se alăture la masa negocierilor, astfel încât să putem da curs acestei propuneri cât se poate de repede. Mulțumim foarte mult, domnule comisar. Acum, în numele Comisiei pentru Afaceri Externe, are cuvântul domnul Solteș, un minut. Ego. Vă rog. Grație, președinte. Uh, cot stani procevarele za Kosovo na odboru AFET. Mulțumesc. În calitate de raportor permanent pentru Kosovo în Comisia AFET, aș vrea să spun că Uh, Kosovo a făcut uh, față multor um, provocări. În urmă cu un an uh, au reușit um, ratificarea acordului de delimitare a frontierelor cu Muntenegrul. A fost un efort enorm pentru că a fost nevoie de mari consultări la nivel intern. Și a fost și ultimul pas necesar pentru liberalizarea vizelor. De asemenea, s-au făcut progrese în combaterea corupției, um, în ceea ce privește combaterea criminalității organizate um, și Europa a constatat că criteriile sunt respectate, iar apoi nu s-a mai, nu s-a mai făcut nimic. Noi în Parlamentul European am dat undă verde pentru liberalizarea vizelor, însă totuși acest punct nu, e, nu este, nu a ajuns încă pe ordinea de zi a Consiliului. Avem doi parteneri. Un partener își respectă obligațiile și angajamentele, în celălalt uh, și celălalt nu. Și acesta își pierde din credibilitate. Mulțumesc! Începem acum cu intervențiile în numele grupurilor politice, în numele PPE. Domnul Ademov are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Că de la începutul dialogului între Comisia Europeană și Kosovo putem spune că au avut loc patru rapoarte privind progresul Kosovo. În mai 2016, Comisia Europeană și-a prezentat cele două propuneri pentru Kosovo de ratificarea acordului privind frontiera cu Muntenegru și privind continuarea combaterii crimei organizate. Ambele lucruri au fost realizate și asta stă scris și în raportul Comisiei din 2018. Totuși, Kosovo a trebuit să mai uh, respecte încă 95 de criterii suplimentare. Le-a întrunit pe toate, le-a respectat pe toate. Trebuie să recunoaștem eforturile pe care le-a făcut guvernul kosovar. A venit vremea să le arătăm cetățenilor kosovari că ne pasă de prietenii noștri din Uniunea Europeană și din afara Uniunii Europene. Și ar trebui să arătăm limpede că odată ce se obțin rezultate, ce se îndeplinesc criteriile, noi la rândul nostru ne respectăm, ne respectăm promisiunile. Iar asta înseamnă acum că cetățenii kosovari ar trebui să poată circula liber în Uniunea Europeană. Așa cum s-a spus, Kosovo este singura țară din Balcanii Occidentali care nu beneficiază de liberalizarea vizelor. Și bineînțeles, liberalizarea vizelor uh, nu are nicio legătură cu criminalitatea. Vreau să vă reamintesc că numărul de azilanți din Kosovo a scăzut drastic. Uh, Kosovo a semnat acorduri, a început o campanie de sensibilizare în rândul cetățenilor săi în ceea ce privește responsabilitățile pe care le aduce liberalizarea vizelor. sau au luat și măsuri preventive. Kosovo are un cadru juridic care cuprinde tot soiul de instrumente internaționale și antitero. Și vreau să vă spun că Kosovo a respectat toate cerințele noastre în ceea ce privește returnările și reintegrarea cetățenilor săi și în ceea ce privește gestionarea frontierelor, ordinea publică și securitatea. Iată de ce cred că ar trebui să votăm pentru liberalizarea vizelor pentru Kosovo. Vă mulțumesc. Eh, caro colegă, adesso în nume del gruppo dell'Alleanza. Mulțumesc, stimate colegă. Numele socialiștilor și democraților are cuvântul doamna Zipel. Două minute. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Dragi colegi, în urmă cu aproape trei ani, Comisia a propus uh, eliberarea uh, Kosovo de obligativitatea vizelor. Deja de atunci, Comisia era convinsă că um, Kosovo va respecta la timp criteriile și reperele necesare. Și când, într-adevăr, s-a întâmplat acest lucru, Uh, și acest lucru chiar s-a întâmplat și asta a, con, uh, a constatat uh, Comisia în iulie anul trecut. Și totuși astăzi nu votăm rezultatul unui trialog. Foaia de parcurs pentru liberalizarea vizelor a fost propusă Kosovo la patru ani după celelalte state și în continuare anumite state membre blochează negocierile. Asta, ne, asta izolează Kosovo și uh, încetinește integrarea europeană cum să le explicăm oamenilor de acolo că brusc Uniunea Europeană a scos din mânecă noi criterii de respectat odată ce țara le-a respectat pe cele inițiale. Această atitudine contribuie la faptul că Uniunea Europeană își pierde din credibilitate în fața uh, populației kosovare. Și nu numai. Promisiunile pe care le facem Uh, Kosovo trebuie să fie respectate. Da, anumite state membre ale Uniunii Europene nu au recunoscut Kosovo ca stat, însă pentru o liberalizare a vizelor nu este necesară o recunoaștere a statului. Trebuie numai să uh, fie uh, recunoscute documentele de călătorie, care deja sunt considerate suficient de sigure. Nu putem să mai ținem la distanță Kosovo premisele, condițiile pentru liberalizarea vizelor sunt respectate, Parlamentul are o poziție clară. A venit momentul ca Consiliul, încă o dată absent, să renunțe la blocada sa, astfel încât Uniunea Europeană, în totalitatea ei, să se poată ține de cuvânt. Mulțumesc! Mulțumim! Acum, în numele grupului ECR, are cuvântul Eh, domnul Vistisen, vă rog. <clears throat> Der er mange gode, både konkrete og generelle grunde til at være skeptisk overfor. Mulțumesc, sunt foarte multe motive concrete pentru care eu sunt sceptic în legătură cu liberalizarea vizelor pentru Kosovo. Pentru Kosovo. În primul rând, problema de bază este că un număr de state europene nu recunosc eh, independența Kosovo. Și asta îngreunează lucrurile la Consiliu, nu-i așa? Iată de ce lucrurile sunt blocate la Consiliu. Dar ce mă îngrijează pe mine și pe colegii mei de la uh, ECR este că se pune accent pe liberalizarea vizelor unilaterală când vine vorba de crimă organizată. Am asistat la foarte multe probleme grave în Balcanii Occidentali. Iată de ce consider că este normal să Există în continuare necesitatea vizelor. Și mai mult, mie mă îngrijorează radicalizarea sporită care se răspândește în țările din Balcanii Occidentali. Și când vine vorba de siguranța cetățenilor europeni, cred, cred că trebuie să dăm dovadă de prudență. Iar vizele sunt un instrument foarte bun de, de a filtra inter- intrările în Uniunea Europeană. Cred că ar trebui să ne concentrăm mai mult pe acordurile de returnare, fiindcă avem foarte mulți migranți care trebuie returnați mai degrabă decât să liberalizăm uh, regimul vizelor. Adesso, numele Mulțumesc. Numele ALDE are acum doamna Mlinar. Două minute, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte, stimate comisar. Aș dori să încep prin a-i mulțumi raportoarei noastre Daniei Faion și tuturor raportorilor din umbră pentru eforturile pe acest dosar. Dosarul e în lucru în Parlament din 2016, când uh, de pe atunci Comisia pro propunea să se ridice cerința de viză pentru Șederile de scurtă durată pentru cetățenii kosovari. Așa cum a menționat domnul comisar Avromopoulos, Comisia a anunțat în iulie anul trecut că principalele două cerințe pentru renunțarea la vize au fost îndeplinite. În primul rând, Kosovo a ratificat un uh, acord de demarcare a frontierelor cu Muntenegru și, în al doilea rând, uh, a făcut eforturi masive în combaterea crimei organizate și a corupției. În septembrie, Parlamentul a votat în favoarea negocierilor interinstituționale și mâine vom vota pentru continuarea acestei poziții astfel încât facilitarea vizelor să poată fi finalizată în cursul următoarei legislaturi. Kosovo a fost uh, izolat pe harta liberalizării vizelor de mult prea mult timp acum. Ar fi un pas echitabil pentru această țară. Beneficiile sunt uh, considerabile, ar facilita contactele între persoane, ar îmbunătăți schimburile profesionale, ar da un impuls economiei și ar întări legăturile socioeconomice între Kosovo și restul UE. Acest lucru va ajuta de asemenea să promoveze reforme în state terțe, în întărirea statului de drept și a drepturilor fundamentale solicit statelor membre și Comisiei să adopte o poziție cât se poate de curând, astfel încât negocierile să înceapă cât mai curând. Nu e loc de păreri uh, <clears throat> preconcepute aici în ceea ce... Așadar, vă rog, uh, permiteți-lor kosovarilor să circule liber în UE. Mulțumesc. Acum mele verzilor are cuvântul de la independența Kosovo, trei de țări au recunoscut uh, această țară. Iar uh, tribunalul uh, de la Haga nu are o um, deci a luat o decizie în acest sens. Însă, cinci țări, Spania, Grecia, Cipru și România și Slovacia nu recunosc uh, această țară, nu recunosc uh, independența Kosovo. Deci nu avem liberalizarea vizelor. Cu toate că Kosovo uh, a întrunit cele 95 de criterii. Acum trebuie să ne facem și noi partea noastră. Trebuie să avem un sistem meritocrat, nu pe târguieli politice pentru pozițiile pe care ni le asumăm. Știm că unii membri nu recunosc uh, Kosovo și acum au votat pentru liberalizare în uh, comisii. Iar uh, pe noi, pe vers, ne bucură acest raport. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! În numele GUE, NGL, are acum cuvântul doamna Vergia, două minute. Marie Christine. Oh, merci, cher Fabio. Euh, le Kosovo Mulțumesc. Kosovo este o țară cu sub 2 milioane de locuitori. Um, războiul a umplut de sânge această țară, 13.000 de morți. Este o singura țară care nu a beneficiat de liberalizarea vizelor și este una din... Și vizele sunt de competența Uniunii Europene. Alba, um, Albania, de exemplu, din 2010 um, nu mai are nevoie de um, vize, iar Kosovul este uh, izolat. I s-a solicitat acestei țări să respecte criterii mai stricte decât orice altă țară și a făcut-o. Uh, apoi a existat o propunere legislativă în 2016. De obicei, uh, pro progresăm foarte repede Uh, în astfel de uh, situații. Am făcut-o pentru insule de genul Naura, Nauru, Vanuatu, Tonga, um, pentru care sunt foarte slabe șanse să vină foarte mulți cetățeni uh, până în Europa, cu excepția câtorva turiști privilegiați. Iar aici vedem că realitatea neagă spusele instituțiilor europene. Kosovo a făcut mari eforturi, chiar dacă nu totul este perfect. Uh, a făcut mai mult decât uh, vecinii săi. Punem sub semnul întrebării sistemul judiciar de acolo, dar vecinii, nu, vecinii acestui stat nu se descurcă cu mult mai bine. Comisia Libe a confirmat mandatul uh, în 2018 pentru liberalizarea vizelor, însă Consiliul nu a dat un mandat de negociere, motivul real fiind că cinci state nu au uh, recunoscut Kosovo. Noi suntem pentru liberalizarea vizelor și libera circulație și nu vrem să facem o excepție pentru Kosovo. Tocmai de aceea sprijin poziția raportorului și îi mulțumesc pentru tenacitate. Merci beaucoup, grazie mille. Mulțumesc foarte mult. Acum, în numele grupului ENF, are cuvântul domnul Zilstra. Un minut și jumătate, vă rog. voorzitter om onduidelijke redenen wil de europese commissie voor. motive comisia europeană dorește să ridice vizele ca cazul acesta pentru kosovo. Kosovo este un teritoriu care și-a declarat independența, dar nu toate statele membre au recunoscut statalitatea și există de asemenea și probleme cu bande mafiote care provin din Kosovo, pe care eu mi le-aș dori acolo. Comisia Europeană, în schimb, văd că nu. Există mulți traficanți, heroină, prostituție, e la ordinea zilei și Europa ajută. Poliția locală știe că se face trafic de închid ambii ochi. spus despre Kosovo următorul lucru. O barcă de salvare poate fi sigur un procent de 99%, dar dacă are o singură gaură, intră la apă. Așa trebuie văzută și Europa. Pentru mine este în orice caz un semn de întrebare cum anume majoritatea Parlamentului poate fi în favoarea acestui demers. Mulțumesc. Care acum cuvântul domnul Epitideos. Vă rog. Presidente, ta pleonectimata e, για τους πολίτες μιας υποένταξης... Mulțumesc. Avantajul uh, de a, a liberalizării vizelor este clar uh, în acest caz, dar trebuie să uh, garantăm securitatea Ehm, să ne asigurăm că țara este, ehm, în țară există securitate. Da, s-au întrunit uh, obiectivele, însă nu s-au îndeplinit niște condiții de bază, nu s-a luptat împotriva criminalității organizate, iată de ce. În această țară și-au făcut cuibul teroriști de la ISIS și prin uh, atitudinea sa provo- provoacă vecinii. Sunt probleme la frontiera cu Serbia și uh, se impun sancțiuni produselor sârbești, de pildă. Și pre, în egală măsură se, în egală măsură manipulează Albania, care care are velaități expansioniste. Deci aceste, în aceste, aceste condiții nici măcar nu se poate să vorbim despre recunoașterea Kosovo și nici de